adoptă aceste mandate. Autoritățile elene au uh, transmis o cer de ridicare a imunității a domnului Georgios Christos pentru a lansa o procedură penală la adresa dumnealui în fața Tribunalului de Prima Instanță din Atena. Comisia Jurii a fost uh, informată în legătură cu acest lucru.